Dear, dear colleagues. Stimați colegi, trebuie să continuăm cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Însă raportorul încă nu a sosit în sală. Dacă ne permiteți, așadar, vom trece la punctul 11. Pentru că aici eu sunt, acolo eu sunt raportor. Deci este mai ușor. Punctul 11. Raportare Comisiei cu privire la directiva SATCAP. Organismele de radiodifuziune și retransmisii. Ieri a avut loc primul trialog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 Mandatul de negociere al Parlamentului a fost adoptat la juri în noiembrie 2017 și a primit și girul plenului ulterior în conformitate cu, regulile, cu regula 69C din regulamentul de procedură. În urma votului din din plen, domnul uh, Timo a renunțat uh, să mai fie raportor și a devenit raportor din umbră de la S și D. De aceea am preluat eu responsabilitate pentru dosar în calitate de președinte al echipei de negociere. Principalul scop al acestui prim trilog este de a face prezentările între echipele de negociere, apoi să clarificăm exact care sunt pozițiile fiecăreia, să vedem care sunt principalele chestiuni politice și să cădem de acord asupra unui mandat pentru a continua munca, inclusiv munca de natură tehnică de la nivel uh, mai uh, de detaliu. Echipa de negociere a Parlamentului a discutat cu doamna comisar Gabriel și cu ambasadoarea Coleva și am um, agreat următoarele chestiuni politice spre negociere. Domeniul de aplicare al extinderii principiului țării de origine, Apoi, gestiunea colectivă obligatorie pentru retransmisii, tehnici uh, directe de acțiune încetare și data intrării în vigoare a regulamentului. Am căzut de acord ca trilogurile cu numărul, numerele 2 și 3 să aibă loc la Strasburg în martie, respectiv aprilie. Atât am avut eu de spus pe această temă. Dorește vreun membru să spună ceva? Se pare că nu. Având în vedere că între timp a sosit domnul Maștalca, putem trece la punctul 9 din ordinea de zi. Examinarea amendamentelor pentru raportul care vizează statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate. Domnule Maștalca, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Cred că va trebui să fie mai puține întâlniri în Parlament sau să fie mai scurte coridoarele, pentru că inima mea nu, nu ține pasul. În primul rând, le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamente. Am primit 165 de amendamente. Acestea vizează următoarele domenii, în principal. Primele se referă la definiția conceptului de întreprindere socială și economie socială. În al doilea rând, subliniem rolul pozitiv pe care îl joacă aceste întreprindere în economia europeană. În al treilea rând, legile și regulamentele din statele membre di sunt diferite. Există diferențe între statele membre. Este important să înțelegem care sunt trăsăturile acestor tipuri de întreprinderi și cum afectează ele colectivitățile. Apoi am discutat despre, discutăm despre tipul de guvernanță al acestor întreprinderi și posibilitatea de a înființa o etichetă socială europeană. Un alt punct discutat a vizat posibilitatea unor criterii pentru acordarea acestei etichete. Majoritatea um, amendamentelor pot fi incluse în amendamente de compromis. Problemele apar de la 39 la 53 43 și de la 45 la 47 din partea colegilor de la ENF. Ei doresc să șteargă elemente importante din întreprinderile sociale. Apoi avem o problemă și cu 96 și amendamentele de după 96 care elimină ideea de etichetă socială europeană. Înțeleg că cei de la ENF se opun armonizării la nivel european în acest domeniu, dar aș dori să subliniez faptul că reprezentanții întreprinderilor sunt cei care au cerut acest tip de armonizare la nivel european. Prin urmare, noi suntem încurajați de aceste cereri. Dorim să asigurăm, să simplificăm accesul la contractele de achiziții publice, pentru că Forma juridică a acestora va fi mult mai ușor de recunoscut datorită etichetei sociale europene, dar poate colegii de la ANF ne vor putea explica mai bine de ce se opun. Îi cer și doamnei Regnar, pe care nu o văd acum în sală, să ne explice amendamentul 63. Dacă nu este aici și dacă nu apare între timp, vom discuta în bilateral. Nu cred că sunt diferențe majore între mine și raportorii din umbră în ceea ce privește direcția generală în care mergem. Bineînțeles, excepția este calupul de amendamente de la NF. Putem trece la redactarea unor amendamente de compromis. Avem destul timp în care să muncim, deoarece colegii de la Comisia pentru Ocupare au cerut uh, să modificăm un pic calendarul. Va trebui să votăm acest raport la ședința din mai. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Maștalca pentru un uh, proiect de raport foarte bine echilibrat. Au fost prezentate foarte multe amendamente și Eu sunt sigur că acestea vor contribui la obținerea unui raport mai bun la, sfâr- la sfârșitul procesului. Sunt câteva aspecte interesante aici. În primul rând, este important să subliniem încă o dată faptul că scopul acestei propuneri ar trebui să fie atins respectând principiile subsidiarității și proporționalității statele membre nu trebuie să facă schimbări substanțiale în dreptul întreprinderilor sau în sistemele de reglementare naționale. În al doilea rând, un lucru foarte important, trebuie să analizăm îndeaproape problema profitabilității reduse a acestor întreprinderi. Unii colegi au mers mult prea departe și resping complet ideea acum că profiturile ar putea fi alocate. Eu cred că întreprinderile nu trebuie să fie învinovățite pentru faptul că fac mulți bani. Din potrivă, cea mai mare parte a veniturilor ar trebui să fie reinvestită în uh, operațiunile principale ale firmei, în așa fel încât firmele acestea să aibă un impact uh, pozitiv și de durată asupra dezvoltării socioeconomice. Nu în ultimul rând, sunt câteva propuneri interesante care vizează garanțiile și sancțiunile care vizează utilizarea greșită a acestei etichete sociale. Dacă dorim un sistem funcțional, atunci trebuie să ne asigurăm că toate prevederile care vizează eticheta să fie bine puse în aplicare și statele membre să recunoască această etichetă, să nu existe firme care se bucură de un tratament mai favorabil pentru că nu ar fi bine. Mulțumesc. Doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Rozier se scuză. Dumnezeu este raportor din număr pentru S și D, dar eu am să o înlocuiesc. Am să dau citire comentariilor sale. Și îmi cer scuze față de domnul Maștalca și pentru, și pentru faptul că nu pot răspunde la întrebarea sa legată de amendamentul doamnei Regner. Deci, doamna Rozier spune că propunerile sunt foarte interesante, propunerile în aceste amendamente. Ele ar permite consolidarea etichetei europene propuse de raportor. Doamna Rozier a venit cu amendamente care merg în aceeași direcție. Iată câteva dintre ideile sale principale. Este important să nu reducem tipul întreprinderilor care ar putea beneficia de acest, uh, această etichetă. Întreprinderile sociale nu trebuie să fie considerate doar cele care acționează doar, strict, în domeniul social. E nevoie de o înțelegere mai generală, mai largă a conceptului, pentru a putea crea condițiile îmbunătățirii condițiilor de viață ale populației. domeniul de aplicare nu ar trebui să fie răstrâns nici doar la întreprinderile non-profit. Din potrivă, este important să recunoaștem rolul organizațiilor care lucrează pe profit în domeniul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate. Există și întreprinderi care au profituri limitate în acest domeniu, care își reinvestesc profiturile în activitatea principală. Firmele acestea nu ar trebui să fie considerate drept organisme pe profit, cum stau lucrurile astăzi. De aceea e nevoie de măsuri adaptate. În același timp, abordarea nu ar trebui să fie prea restrictivă din punctul de vedere al formelor de organizare juridică. Putem susține și alte propuneri, de exemplu, criteriul guvernanței democratice. Acesta trebuie să beneficieze de atenția pe care o merită, deoarece face parte din filozofia economiei sociale și solidare. Principiul participării egale a fiecărui actor este esențial aici. În raport mai putem vorbi și despre salarii la un moment dat. Anumite amendamente propun ca statele membre să aibă posibilitatea de a acorda sau nu această nouă etichetă europeană. Doamna Rozier se opune acestei abordări. Pentru că această abordare ar face ca întreprinderile să nu poată avea o, o, un tratament cu adevărat armonizat în sânul pieței unice. Și, la urma urmei, despre asta este vorba în acest raport. Raportul acesta trebuie să aibă obiectivul de a defini baze și criterii comune, în așa fel încât să definim un cadru european coerent pentru economia socială și bazată pe solidaritate. Așadar, este îngrijorător să vedem că anumiți colegi vin cu amendamente care doresc să reducă, ba chiar să elimine complet toate ambițiile acestui raport. Întreprinderile și întreprinderile sociale și bazate pe solidaritate sunt esențiale pentru piața internă. Ele s-au dovedit a fi rezistente și inovatoare. Ele pot lupta împotriva șomajului și împotriva excluziunii. Doamna Rozier se bucură, deci, că va putea să continue să lucreze cu domnul raportor pe acest dosar și cu ceilalți colegi, cărora le mulțumește. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you as well. Mulțumim și dumneavoastră. Nu mai sunt alte solicitări de a interveni? Ba da. Domnule Diu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră pe acest dosar și cum sunt și de față, aș vrea să intervin. Mai întâi, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru uh, munca făcută, să-i spun că în grupul verzilor se va bucura de sprijin complet pe acest raport și în legătură cu ideea de a da o nouă vizibilitate a economiei sociale și solidare, care vizează mai mult de 14 milioane de persoane în Europa. E un subiect așadar extrem de important. Toate amendamentele pe care le-am depus vor susține raportul dumneavoastră și vor încerca uh, să îl facă și mai percutant și uh, nu pot răspunde pentru doamna Regner, dar domnul, pentru domnul Enelda, uh, în mod mai neobișnuit pentru că se propune eliminarea a ceva ce ar fi în interesul muncitorilor, al angajaților și al întreprinzătorilor europeni. Să, <clears throat> uh, să fim sinceri, rolul Enel nu e să, facă, să apere drepturile întreprinzătorilor sau muncitorilor, ci ca Europa să dispare. Deci tot ce vă susține argumentația ar trebui să vă bucure. Deci dacă se cer Uh, anumite elemente uh, ar trebui să înțelegem că, de fapt, se dorește subminarea Europei. În schimb, mai e o chestiune care e importantă, foarte importantă în Franța, dar nu numai. Uh, sănătatea. Companiile de asigurări numite mutual sunt foarte importante și noi vrem să punem accentul mai mult pe acestea. De asemenea, ca și doamna Rozier, vrem să menționăm mai mult guvernanța și, uh, de asemenea, să includem și uh, partea lucrativă, care nu trebuie exclusă din economia socială și solidară. Există această componentă, dar e tratată altfel, la nivel de beneficii sau din alte privințe. Iată, deci, cred că amendamentele noastre sunt uh, destul de aproape de cele aduse de SND uh, și nu cred că vă vor pune probleme. Știu că e mereu complicat, dar se pune și întrebarea eventualei sancționări dacă nu se respectă eticheta. Eu am mereu o problemă cu, nu, poate nu o problemă, dar cu acest tip de abordare unic voluntară, numai voluntară. Uh, deci, trebuie spus și în ce condiții se pierde, se poate pierde eticheta. Eu îmi pun problema aceasta a, uh, a logicii statului de drept, cum funcționează și sistemul de sancționare. Cam atât. Mulțumesc pentru ce ați făcut și pentru felul consensual în care ați abordat problema. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Se pare că deocamdată Atât avem la acest punct, doar dacă nu mai dorește domnul raportor Maștalca să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Aștept cu nerăbdare să mai discutăm, să cooperăm. Domnul Radev și cu mine am discutat unele aspecte pe care le-a pus în scuție aici și cred că profitul în sine nu e un cuvânt urât, nu e ceva rău, din potrivă. Se poate genera profit în aceste întreprinderi și acest lucru este perfect rezonabil. Iar în ceea ce privește definiția pentru etichetă, ar trebui să lucrăm la un cadru care să definească condițiile, acordarea etichetei și, de asemenea, am putea să ne gândim și la eventuale sancțiuni. Ca să fie relevant sistemul. Cu siguranță vom ajunge la un consens, poate cu excepția unui grup politic, dar asta este democrația. Altfel nu avem cum să procedăm. Majoritatea colegilor par să ne semnaleze că suntem pe calea cea bună și abia aștept să lucrăm împreună. Comisia dorește să intervină? Se pare că nu. Deci, la acest punct, permiteți-mi să spun că avem o adoptarea în iurie pentru reuniunea din mai, 14 și 15, mai anul acesta. Continuăm cu punctul 5, proiectul de raport privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene în 2016 și dau cuvântul raportorului domnul Crisogonos. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, corecta punere în aplicare a legislației europene e un element cheie pentru îmbunătățirea eficacității legislației. Și în acest context, monitorizarea atentă și obiectivă a statelor membre și a instituțiilor europene a acțiunilor și lipsei lor de acțiune este extrem de importantă să garantăm aplicarea legii europene este ceva necesar, pentru că dacă nu avem o transpunere corectă și la timp a legislației europene, privăm până la urmă cetățenii și societățile comerciale de beneficiile acesteia. Din acest punct de vedere, un raport privind monitorizarea aplicării legislației europene nu se va limita numai la o prezentare searbădă a elementelor oficiale, formale și a datelor statistice. Mai mult, trebuie să explorăm și să demonstrăm neajunsurile în aplicarea legii europene. Impactul acestor neajunsuri asupra societății și economiei trebuie analizate și căutate soluții realiste. În general vorbind, raportul Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației europene în anul 2016 pare să nu ia în calcul uh, în totalitate aceste obiective. Raportul anual al Comisiei din 2016 privind aplicarea dreptului UE Uh, ia notă de faptul că domeniile unde s-au încălcat uh, sau s-au deschis proceduri de infringement cele mai numeroase au fost mediul, justiția și consumatorii, impozitarea și piața internă. Comisia a primit 3783 de plângeri semnalând eventuale încălcări ale dreptului UE cu Italia, Spania și Franța, state membre împotriva cărora s-au îndreptat cele mai multe plângeri. Trebuie subliniat că numărul de plângeri noi e la niveluri record din 2011 cu o cifră record de plângeri noi. Numărul de proceduri de încălcare a legislației UE, care în 2016 a atins un vârf uh, pentru, pe 5 ani, reprezintă deci o îngrijorare majoră. Pe de altă parte, raportul Comisiei pare să pierdă din vedere că programele de ajustare implementate de statele membre și promovate de către instituțiile europene au afectat în mod semnificativ drepturile fundamentale, inclusiv accesul la spațiu locativ, sănătate, educație, dreptul, um, drepturi legate de muncă și protecția judiciară. Dat fiind că toate instituțiile europene trebuie să respecte tratatele europene și Carta Drepturilor Fundamentale al Uniunii, memorandumul de înțelegere încheiat între instituțiile UE și statele membre ar trebui, după părerea mea, să fie considerat drept UE, act juridic. Mai mult, pare să se încalce par să fie încălcate uh, principii fundamentale, cum că atribuțiile uh, acordate instituțiilor europene nu vin și cu competența de a lua decizii proprii. Activitățile urmărite de acele instituții ale UE în cadrul tratatului ESM angajează numai acele um, părți care intră în sistemul ESM. Decizii majore pentru statele membre și pentru cetățeni cum ar fi cele privind bugetele naționale și reformele, sunt luate de ministrii de finanțe în grupul în Eurogrup, fără reguli oficiale și în absența transparenței. Prin urmare, nu există o suficientă asumare a răspunderii pentru respectivele decizii în fața Parlamentului European și altor instituții europene. Pe lângă acestea, trebuie subliniat că instituțiile UE și statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită implementării măsurilor adoptate în materie de azil și migrație, astfel încât să se asigure că respectă întru totul principiile înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Toate instituțiile Uniunii și statele membre trebuie să reacționeze cu eficacitate la situația migratorie și de securitate și să pună în aplicare agenda europeană privind migrația, precum și pachetele de implementare pertinente. Instituțiile europene trebuie încurajate să-și asume întotdeauna datoria de a implementa și respecta dreptul UE când creează norme ce țin de dreptul secundar și când aplică ceea ce se cheamă soft law. Acest lucru se va face și atunci când se stabilesc politici, se încheie acorduri sau tratate cu instituții din afara Uniunii. Vor fi de asemenea încurajate să-și asume răspunderea de a ajuta statele membre prin toate mijloacele posibile în eforturile acestora de a transpune legislația Uniunii uh, în toate domeniile, prin cooperare sinceră și solidaritate, mai ales față de părțile mai slabe așa cum spunea Aristote, Aristotel, acum 24 de secole, legea va servi societatea. Nu va fi transformată într-un tiran care să transforme, să aducă suferință societății și oamenilor. Din potrivă, aplicarea legii va face ca societățile și oamenii să dobândească prosperitate de durată. Mulțumesc! Mulțumesc și eu intervenții din sală, doamna Delvo. <clears throat> This time I will speak on behalf of Madame Kaufmann. Mulțumesc că de data să vorbesc în nume propriu. Uh, mă scuzați în numele doamnei Kaufmann, Doamna Kaufmann. mulțumește pentru proiectul de raport raportorului și vreau doar să reliefez două aspecte care sunt foarte importante pentru doamna Kaufmann numărul foarte mare de proceduri pentru încălcarea dreptului european din 2016 arată că aplicarea dreptului european s-a făcut prin prevederi adoptate în drepturile naționale și că acesta este un, aceasta este o activitate uh, foarte importantă. Plângerile noi în 2016 au ajuns la un nivel record, cel mai mare din 2011 încoace. Și uh, foarte adesea e vorba de dreptul la justiție și de drepturile ale consumatorului. Falsa transpunere sau transpunerea incorrectă a dreptului UE poate să uh, îngrădească foarte serios drepturile consumatorilor și cetățenilor statele membre sunt responsabile pentru transpunerea și aplicarea corectă a dreptului UE și această răspundere trebuie bine asumată. O colaborare cu Comisia este extrem de importantă, deci, în aplicarea dreptului european. Este important ca rolul important al partenerilor sociali și al societății civile în uh, stabilirea prevederilor uh, legale și uh, evitarea prelungirii inutile a procedurilor de transpunere a dreptului european revine statelor membre. Mulțumesc, domnule președinte nicht zu danken. Ehm, Mulțumesc. Mă întreb cât mai mare de mers, cât mai înaintează democrația reprezentativă. Doamna Hauptola. Am venit, tocmai am venit de la o reuniune cu întâlnirea civilă, unde erau cel puțin 12, europarlament, 12 europarlamentari din diverse comisii și domnul Herbrandi uh, de la um, Alde zicea că n-am mai văzut de mult atâți europarlamentari reuniți într-un singur loc. Bun, vreau să mulțumesc raportorului pentru acest aviz privind raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Uh, uneori am și uh, făcut cu schimbul la redactarea rapoartelor anuale și înțeleg uh, prin ce a trecut. Acum, serios vorbind, cred că e un subiect care trebuie analizat Uh, din perspectivă juridică. Cât de departe poate merge BCE în, în sensul dictării de măsuri statelor membre și cetățenilor, astfel încât aceștia să-și vadă încălcate foarte tare drepturile fundamentale. E un subiect care nu trebuie tratat cu ușurință. Știu că a făcut obiectul și altui uh, raport redactat de același raportor acum câțiva ani, deci cred că chiar trebuie să ne ocupăm de această problemă. Cred de asemenea că este foarte util că în proiectul de text se atrage atenția asupra implementării măsurilor în materie de azil și migrație, pentru că, probabil, am putea să descoperim că statele membre procedează în modalități foarte diferite și la fel și când e vorba de implementarea principiilor înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale. Așadar, am putea să aprofundăm aici uh, problema, pentru că văd că deocamdată există o discuție foarte de actualitate în multe state membre în legătură cu trimiterea înapoi a solicitanților de azil care nu sunt acceptați, care nu primesc acest statut de refugiat sau de solicitant de azil și trebuie văzut cum implementează statele membre legislația din acest domeniu. Am putea să intrăm în mai multe detalii. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt intervenții. Comisia dorește să ia cuvântul? Nu. Poate au ei motivele lor. Atunci nu mai adaug decât că termenul pentru depunerea amendamentelor este 28 februarie la prânz. Continuăm acum cu punctul 10, raport către comisie privind contractele privind furnizarea de conținut digital. Doamna Gerhardt e aici, e una din cei doi raportori, domnul Fosc lipsește în mod evident, deci doamna vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne dați posibilitatea să vă spunem despre ce s-a întâmplat în negocierile tripartite privind conținuturile digitale. Trebuie să spun că la nivel politic și tehnic în discuțiile cu Consiliul uh, am constatat că se poate lucra foarte bine cu Consiliul și mai ales acum în timpul președinției bulgare. Există disponibilitate și voință de a găsi soluții bune, deci mi se pare că avem niște condiții uh, foarte favorabile ca să înaintăm. Un lucru pot să spun foarte clar. Uh, având în vedere progresele făcute în discuție, aș putea să-mi închipui că încă în timpul președinției bulgare vom putea ajunge la finalizarea acestui dosar legislativ, astfel eh, și să luăm o decizie pozitivă. E foarte bine pentru că e nevoie să facem ceva în acest domeniu. Avem deja multe aspecte asupra cărora uh, ne-am pus deja de acord, nu vi le număr pentru că ne-ar lua foarte mult. Oricum, există trei subiecte unde mai trebuie lucrat și unde nu există consens între Parlament și Consiliu. Pe de o parte, în primul rând, este vorba despre nivelul de armonizare în ceea ce privește termenele de prestație și termenele de garanție. Uh, Consiliul dorește neapărat armonizarea minimă. Noi aici în Parlament am spunem că vrem și am spus clar că vrem armonizare completă, deci e clar că suntem într-un domeniu în care și țările de jos și Regatul Unit uh, încă nu au prevederi specifice și deci e foarte important să avem uh, drepturi uniforme în toate statele membre. E aici un punct uh, unde mai avem de lucru un al doilea punct în legătură cu care sunt probleme. Uh, încălcarea dispozițiilor din regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, la care pot duce anumite folosirea anumitor produse. Se știe că Parlamentul a spus categoric măcar um, ar trebui să avem cel puțin criteriile conformității obiective. Consiliul nu dorește acest lucru și aici am hotărât ca Parlament să mai au, avem o audiere cu experți care s-a și desfășurat între timp. Am invitat la acea audiere și Consiliul și Comisia și fiecare uh, și s-a adus uh, un expert care să argumenteze pentru și unul împotrivă și rezultatul acestei audiere experților a fost că ambii experți au susținut ipoteza că certitudinea juridică se obține când se constată și când se, uh, se preia un text uh, criteriile de conformitate obiectivă în ceea ce privește încălcarea uh, standardelor minime de protecție a datelor. Deci, în felul acesta avem claritate și nu lăsăm uh, diverse uh, căi alternative care să ducă apoi la conflicte în instanță. Sper că ne, ne va fi la îndemână să vom reuși să convingem Consiliul și mi s-a părut uimitor că Comisia Europeană propusese același lucru și uh, între timp s-a mutat în tabăra Consiliului, ceea ce nu ne ușurează viața, dar cred că este ceva extrem de important pentru protecția consumatorilor să ne impunem punctul de vedere. Dar după ce s-au exprimat atât de categoric cei doi experți, cred că putem spera că vom reuși să convingem și statele membre că uh, Um, trebuie optat pentru această soluție. Noi oricum ne vom strădui. Și al treilea lucru unde nu ne-am înțeles încă, sunt neînțelegeri mari, bunurile cu software sau cu programe cu conținut digital integrat, uh, mașina inteligentă, iPad-ul, iPhone-ul și așa mai departe. Aici am lucrat foarte îndeaproape cu raportorul Abimon uh, și cu alți uh, raportori din umbră care au pregătit uh, rapoarte pe aceste teme și aceștia au spus că trebuie să avem toate conținuturile digitale sub incidența acestei directive, pentru că ar fi ciudat să avem norme de drept diferite dacă avem o, instalație, o aplicație instalată pe telefon care să fie supusă la un regim și apoi actualizările aplicației să fie sub alt regim juridic. N-ar avea niciun sens, n-ar fi deloc logic și de aceea rămânem la ceea ce a hotărât de altfel și întregul Parlament cu mare majoritate. Adică păstrăm totul împreună în același regim pentru că altfel o să creăm doar probleme și pentru consumatori cât și pentru producători sau vânzători și nu uh, obținem nici uh, certitudine juridică. Nu înțeleg exact de ce Consiliul încă se opune acestei idei, totuși acum uh, am auzit că Consiliul dezbate despre o nouă posibilitate, eventual articolul 20 din, uh, uh, din directiva noastră, să fie modificat, să se alinieze la directiva privind vânzările de bunuri și să se preia regulile din conținutul pe care le avem pentru conținutul digital. Eu nu o să mă opun neapărat acestei opțiuni, încă n-am avut posibilitatea să discut cu coraportorul, dar dacă aceasta ar fi soluția, de ce nu? Mai ales că mi-e egal unde se spune ce se întâmplă, important e să fie același regim juridic pentru ambele domenii și cred că putem și noi să fim un pic flexibili. Iată, deci cele trei probleme încă nerezolvate, importante și care mai trebuie dezbătute. În discuția cu președinția Consiliului eh, am văzut că sunt eh, destul de dispuși la compromis, nu e vorba de un front foarte dur, așa că mi se pare că în următoarele trei luni am putea să ajungem la un rezultat dacă se pregătește totul bine și în reuniunile tehnice care se desfășoară foarte bine. Următoarea reuniune tripartită e pentru, prevăzută pentru 6 martie și vom încerca măcar să rezolvăm una dintre cele trei probleme. Și cred că oricum suntem pe o cale foarte bună. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Colegii doresc să intervină, doamna Hautala. Da, mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu doamna Gerhardt, că, indiferent de turnura pe care o va lua decizia prin directiva privind bunurile corporale sau conținutul digital, va trebui să fim uh, foarte precauți. Aș vrea să vă întreb, ce credeți că se va întâmpla acum cu directiva privind bunurile corporale sau tangibile? Pentru că, din câte ne amintim, am ajuns la o situație nefericită în care nu am întrunit o majoritate. Nu a fost o majoritate pentru o armonizare minimă și senzația mea este că asta nu face decât să anticipeze niște probleme care vor apărea atunci când statele membre vor începe să discute mai detaliat. Care sunt impresiile dumneavoastră și ce credeți că se va întâmpla la acest vot? Cred că mâine uh, se va vota raportul Arimov. În comisia IMCO s-a discutat într-adevăr foarte mult, iar în ceea ce privește nivelul de armonizare, există o propunere de compromis în sensul că ideea e să propunem măcar armonizare minimă, deci acesta să fie principiul de bază, ca până acum, totuși cu foarte, foarte multe excepții și să se definească exact unde va fi uh, armonizare completă. Acesta e compromisul pe care l-am găsit între cei care vor armonizare minimă și maximă. Mai mult de atât n-am putut găsi ca și numitor comun și mai există și un alt rezultat, și anume că scopul politic urmărit de toți este ca niciun stat membru să nu fie supus riscului de a fi prejudiciat de um, nivelul uh, prevăzut în legislația actuală. Nimeni nu o să fie de acord cu armonizare totală, dar măcar să ne asigurăm că avem un nivel foarte ridicat pentru uh, nivelul de armonizare și apoi, dacă cineva deja merge sau dorește să meargă mai departe, să poată fi posibil acest lucru. Și dacă am înțeles eu bine, mâine o să hotărâm ca în cazul unei serii întregi de a drepturi, statele membre care au un drept, cunosc un drept, cum ar fi cel legat de vis cașe, de vicile ascunse, să-l păstreze și statele care doresc să introducă să poată face acest lucru până la momentul în care acest, această directivă intră în vigoare. A doua variantă e destul de complicat formulat, dar a doua variantă ar fi la termenele de garanție sau da cel legat de sarcina proprie, se spune că rămânem la armonizare minimă pentru că în unele state membre există termene de până la șase ani pentru anumite tipuri de produse, pentru anumite categorii de produse. Deci păstrăm trei pentru, tu, pentru toate statele, dacă unele doresc să aibă șase ani și să păstreze șase ani. Acesta e compromisul care s-a discutat ieri în Comisia IMCO. Acum, dacă în Consiliu Uh, se vor debloca lucrurile prin aceste soluții, nu pot să vă spun. Avem două minorități de blocaj. Cei care sunt pentru armonizare totală și cei care sunt pentru armonizare minimă. Și de aici vine problema. Și nu se poate întrevedea soluția. Nu există o poziție comună a Consiliului pe această temă și nici nu se poate anticipa când se va întâmpla ceva în sensul unei poziții. Și de aceea am spus mereu, nu putem ca o parte sau un, anumite tipuri de conținuturi digitale să fie lăsate în dispozițiile privind bunurile fizice dacă nu știm exact ce se va face și între timp are de suferit piața internă și avem legislații diferite și la conținuturile digitale integrate avem în statele membre norme diferite și nu avem uh, un drept comun. Iată deci care sunt problemele cu care ne confruntăm în acest domeniu și cum vă spuneam, povestea e una destul de complicată, dar mie mi se pare extrem de interesant să particip la aceste lucrări. Mulțumesc! Oh, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Așteptăm uh, cu interes să vedem cum va funcționa în practică. Oricum, avocații așteaptă deja și sunt, de mai de fapt, sunt foarte pregătiți. Ajungem la punct. Am terminat punctul 10. Punctul 11 l-am discutat deja. Punctul 12 este doar un punct de care trebuie să luăm notă. Și cam atât. Am terminat cu partea publică a reuniunii noastre. Putem să continuăm în camera cu două puncte relativ scurte, cu condiția ca membrii să nu plece, pentru că dacă trebuie cumva să votăm și să fim opt, trebuie să avem numărul necesar. Deocamdată suntem 9. Așa că vă rog frumos să rămâneți câteva minute astfel încât uh, să putem uh, continua. Am încheiat partea publică a ședinței, așa că vă rog, dacă nu aveți dreptul să fiți uh, în această întâlnire în camera, să părăsiți sala.